din partea grupurilor ALDE și ENL solicitări de numiri a unor persoane în delegații. Aceste numiri vor face parte din procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu se depun observații până la adoptarea procesului verbal, aceste numiri vor fi considerate adoptate.